Comisia Europeană vorbește acum despre instrumente prin intermediul cărora investitorii pot fi apărați, dar există ceva mult mai la îndemâna Comisiei Europene. Dialogul instituțional dintre Uniunea Europeană și Argentina, dialog care se referă la întreaga agendă. Și nu văd de ce Comisia Europeană nu impune ca acest subiect să figureze cu prioritate în discuțiile dintre Uniunea Europeană și Argentina și să nu se lucreze la, printr-un mecanism de condiționalități, să nu se lucreze la identificarea unei soluții. Cred că uh, Argentina este evident pentru toată lumea. Nu are instrumente juridice obligatorii care decur din legislația europeană, dar relațiile instituționale dintre UE și Argentina reprezintă un capitol în interiorul căruia acest subiect să figureze ca una dintre priorități și atunci sunt convins Uniunea Europeană ca atare poate să-și apere mai bine decât individual pe proprii cetățeni care eventual au investit în uh, uh datoria argentiniană. Mulțumesc! che intende intervenire, chiedo al uh, dottor Sock se vuole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 romena. Trec peste ultimele remarci ale reprezentantei Comisiei Europene, care mi se par nu doar incorrecte, ci și aproape ofensatoare la adresa acestei comisii. Dar mă voi explica la final. Voi argumenta în intervenția mea exclusiv fundamentul juridic și instituțional european vis-a-vis de protecția copilului în România. De ce a devenit România un caz european în problema adopțiilor internaționale, distinși colegi? În 92, România exporta, ca să citez în ghilimele din documentele Comisiei Europene, peste 3.000 de copii într-un singur an, mai mult de 1,9% din totalul copiilor născuți în România. Între 97-2001, după, după statistici, nu mă refer la missing children, copii care au dispărut și despre care nu mai sunt înregistrări. România a acordat adopțiilor internaționale peste 9300 de copii. Este o istorie tragică și rușinoasă în istoria țării mele. Și aici, în fața acestei comisii, vreau să mulțumesc Bruselului, Comisiei Europene și Parlamentului European pentru că au contribuit la îndepărtarea acestei adevărate plăgi care plana asupra României. De ce? Pentru că din 97 sistematic Comisia Europeană a pus problema adopțiilor internaționale și a corupției legate de adopțiile internaționale ca un subiect pe agenda obligatorie a relațiilor UE-România. Vă reamintesc Corupția referitoare la adopțiile internaționale a mers până la nivel de miniștri. Într-o singură noapte, 400 de dosare au dispărut dintr-un minister din România pentru că se ceruse o anchetă a Interpolului și Europolului. Corupția ajunsese în instanțele judecătorești, pentru că pentru o sumă de bani se dădeau hotărârile judecătorești pentru a fi exportați, citez, acești copii corupția ajunsese în instituțiile care gestionau protecția copilului, pentru că acolo erau adevărate locuri de selectare, de multe ori cu dedicație, a copiilor care urmau să fie transmiși transmis în străinătate. Uniunea Europeană a spus basta, nu se mai poate, trebuie să faceți ceva. Și acest lucru a sunat clar în 99 când citesc din raportul Comisiei Europene. Is now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 rapoartele adoptate de Parlamentul European până la momentul aderării României la Uniunea Europeană. Citez din cea mai importantă, poate ca și uh, conciziune, dar și conținut, declarație de presă a Comisiei Europene și îi reamintesc distinsei reprezentante a Comisiei să, citeze, să citească și să studieze literatura din interiorul Comisiei vis-a-vis -vis de Comisie. Ce spunea declarația aceasta?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 of child protection. Similar to the practice in EU member states, inter-country adoption is not long, longer foreseen as a child protection measure. The European Commission sees no need for change of legislation. Distinși reprezentanți ai Parlamentului European, se spune că România nu respectă în legislația sa standardele europene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 final acest document pe care l-ați circulat toți. Se găsește în uh, banca de date a Comisiei Europene. Îl puteți analiza. Spune textual că legislația română este integral în linie cu standardele europene. Dar mai spune un lucru care s-ar putea să deranjeze. To resolve this paradox, inter-country adoptions need to become legally more difficult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 în România a fost un scandal. I will conclude right now, Mrs. Uh, Mazzoni. În 4 februarie 2004 a fost un scandal mediatic enorm. Primarul de atunci al Bucureștiului, pe vremea aceea lider socialist, acum președintele României și a PPE, a publicat o adevărată listă a compromisurilor, pentru că, într-adevăr, sub o enormă presiune internațională, Guvernul Adrian Năstase de atunci a acceptat un număr de adopții internaționale ca excepție de la moratoriu. Numele pe care le pronunța Traian Băsescu atunci erau, vă rog să acceptați, e un fapt confirmat de Comisia Europeană, John Kerry, candidat al Partidului Democrat pentru prezidențiale, Lionel Jospin, the Prime Minister of France, José María Aznar, the Prime Minister of Spain, then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 tocmai pentru a preveni aceste tragedii, tocmai pentru ca valorile europene să fie apărate în această țară, pentru că Uniunea Europeană n-a retractat și nu a amendat niciuna dintre pozițiile la care m-am referit. Pentru că niciun raport al Parlamentului European și nicio rezoluție nu a fost modificată în vreun fel până la informația de astăzi, cel puțin cel puțin curioasă a reprezentantei Comisiei, vă cer, distinși colegi, să, unu, să, să închidem această petiție pentru că ea nu își are justificare. Această comisie a noastră a mai închis un număr de petiții referitoare la adopțiile din România. Deci există precedentul. Și doi, vă rog să acceptați doar pentru puțin să vorbească cineva care în acea perioadă teribilă în România cu tragedii, cu copii suferinți, cu copii dispăruți, cu alegații de utilizarea copiilor pentru traficul de organe, cu copii care au căzut victime traficului internațional și crimei organizate. Se află aici în sală Ruli Post. Ea a fost reprezentanta Comisiei Europene în România pentru Child Protection since 1999 till 2006. It's she, she's here and she published recently a book